Votul va avea loc joi la ora 11 și 30 de minute. Iar acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul intermediar al doamnei Hübner cu privire la mecanismul de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro. Doamna raportor, doamna Hübner, uh, are cuvântul acum pentru patru minute. Commissioner, dear colleagues. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În uh, contextul crizei economice ne-am axat mai mult pe rezolvarea problemelor din uh, zona euro, pe bună dreptate. Însă, pe măsură ce mergem mai departe cu aceste reforme, nu trebuie să uităm de unitatea Uniunii Europene în momentul în care păstrăm integritatea monedei unice. În uh, acest uh, context este nevoie să nu uităm de statele care nu fac parte din zona euro când vine vorba de punerea la dispoziție asistenței financiare pentru dificultăți macroeconomice. Măsurile propuse vor permite și statelor europene care nu fac parte din zona euro să aibă acces la linii de credit. Aceste instrumente se vor, asigur, vor garanta abordarea riscurilor într-o fază timpurie și să nu se ajungă la situația în care stabilitatea financiară să fie amenințată, pentru că am văzut cât de ușor să se ajungă la efecte de uh, contagiune nu se acordă drepturi, nu doar că se acordă drepturi suplimentare, ci uh, se impun și anumite măsuri mai stricte de reglementare după ce a fost asistată, după ce a fost acordată asistența financiară. Ar trebui să fie prevăzute și anumite programe de ajustare economică, să consolidează procesul de transparență, asigurându-se existența unui dialog uh, interinstituțional. Tocmai de aceea, condițiile care vor fi impuse statelor care nu fac parte din zona euro reflectă, de fapt, măsurile adoptate în cadrul pachetului cu cele două măsuri din zona euro, și astfel se ajunge la un efort de armonizare în cadrul Uniunii Europene, în mijlocul căruia se află piața internă, piața unică. Dacă se va ajunge la, la Uniunea Bancară și dacă această Uniune Bancară este să fie una de succes, atunci tratamentul acordat uh, tuturor statelor europene trebuie să fie unul uh, egal. Mecanismul unic de supraveghere trebuie să aibă un set de instrumente și de drepturi uh, adecvate. Cred că trebuie să ne asigurăm că măsurile de supraveghere luate de mecanismul unic de supraveghere sunt cele adecvate. Uniunea Europeană anunță faptul că în momentul în care sistemul permanent va funcționa, atunci el va putea, fi, va putea să și recapitalizeze băncile. Cred că asemenea instrumente ar trebui să există și la um, dispoziția statelor care nu fac parte din zona euro. Pentru că astfel ele ar putea să primească credite prin intermediul cărora ar putea să-și, recap- să recap- recapitalizeze instituțiile financiare. Cred că există în, în asemenea, în acest context, posibilitatea de a avea un transfer de fonduri până la 10 miliarde de euro înspre asemenea instrumente și pe măsură ce acest uh, sistem va funcționa mai bine, ne vom putea uh, gândi la posibilitatea ca și statele membre care nu fac parte din zona euro să contribuie la finanțarea uh, acestui sistem permanent. E bine, Cred că prin această măsură transmitem mesajul adecvat și anume o armonizare suplimentară în Uniunea, Euro- în Uniunea Europeană este în beneficiul nu doar pentru statele din zona euro, cât și pentru celelalte și este în interesul pieței unice. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului comisar Oliren. Uh, mulțumesc, domnule președinte, onorați membri, dați-mi voie în primul rând să vă mulțumesc pentru promptitudinea cu care ați răspuns la această propunere legislativă a Comisiei. Aș dori să mulțumesc în special membrilor Comisiei ECON și mai ales doamnei Hübner, precum și raportorilor din umbră, care reprezintă diferite grupuri politice, pentru dialogul constructiv pe care l-am desfășurat pe marginea acestui dosar în ultimele luni. Am încă s-a ajuns la un acord politic pe marginea acestui pachet de două măsuri, two-pack, Proiectul în prezent în discuție este pasul următor. Ar trebui să evităm riscul de a ne concentra doar pe zona euro. Tocmai acesta este scopul noii propunere a Comisiei care revizuiește reglementările, regulamentele existente în prezent acestea nu au ținut pasul cu noile evoluții, cu introducerea noilor instrumente pentru zona euro și cu crearea fondurilor speciale înființate în acest scop. Mai mult, regulamentul nu ia în calcul reformele aduse recent guvernanței economice menite a întări economia europeană. În acest context, noua propunere a Comisiei completează regulamentul existent și merge chiar mai departe, intenția fiind aceea de a oferi statelor membre, dar care nu sunt în euro, a oferi instrumente adiționale. Linii de credit, condiționalitate sau linii de credit cu condiționalități precauționare tocmai în încercarea de a asigura condiții echitabile și similare între statele din zona euro și cele care nu sunt în zona euro. Domnule președinte, stimați parlamentari, această legislație este necesară pentru că, iată, criza nu este limitată doar la zona euro. Instrumente de asistență financiară similară trebuie să fie puse imediat și la dispoziția statelor din Uniunea Europeană care însă nu sunt membre ale zonei euro. Astfel, acestea nu vor trebui să lupte singure împotriva crizei sau cu mâinile legate la spate. Se impun, prin urmare, măsuri legislative urgente care vor fi extrem, extrem de apreciate dacă Parlamentul le adoptă. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim și noi. S-au scris la cuvânt o serie de membri din partea diferitelor grupurilor politice. La început, din partea PPE, domnul Ferber. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În primul rând, doresc să mulțumesc raportoarei noastre, Danuta Hübner, care ne-a prezentat un raport excelent, care pune, de fapt, degetul pe rană. Cred că trebuie să fim într-adevăr foarte precauți. Nu putem să trecem la măsuri majore de reglementare a, a sectorului financiar și să excludem Parlamentul European din acest proces. Tocmai de aceea am ales acest instrument al unui uh, raport intermediar. Regret în acest context absența reprezentanților Consiliului la această dezbatere pentru că uh, nu doar Comisia, dar și Consiliul trebuie să țină seama de dorințele Parlamentului și mi-aș fi dorit ca Consiliul să audă ce avem de spus în cadrul acestei dezbatere. Din uh, punctul de vedere al delegației uh, germane, doresc să spun că avem anumite îndoieli. Vine vorba de recapitalizarea băncilor, căruia îi se acordă un spațiu foarte larg. Apoi, uh, problema legată de schimbarea, modificarea tratatului uh, care reglementează funcționarea mecanismului european de, de stabilizare și ne punem întrebarea dacă într-adevăr este bine să amestecăm lucrurile în acest moment și în această formă între zonele din uh, între statele din zona euro și statele din uh, exteriorul acestei zone

Aș dori să spun că doamna Hübner a făcut o treabă excelentă și că a reușit să ne facă să susținem acest uh, raport. În aceste vremuri de criză economică este foarte important ca Uniunea Europeană să rămână unită de la nord uh, la sud. Iar din perspectiva mea, um, acest lucru este cel mai important. Uh, Comisia a abordat acest subiect. Se prea poate ca state din afara zonei euro să poată să fie prinse de această criză prin urmare, trebuie să găsim uh, o posibilitate prin care să le putem uh, sprijini uh, într-o manieră similară cum o facem pentru cele din cadrul zonei euro. E clar că mecanismul de stabilitate financiară e necesar pentru zona euro, dar acum trebuie să actualizăm și mecanismele disponibile statelor din afara zonei euro. E corect uh, să spunem că am putea să mergem uh, încă și mai departe. În aceeași măsură, însă, ascultându pe domnul uh, Ferber, ca, care s-a exprimat în acest sens și în cadrul grupului, îmi dau seama că putem să găsim uh, noi uh, instrumente. N-am dori însă ca anumite lucruri să ne parvină pe ușa din uh, dos în cadrul acestui mecanism de stabilitate financiară. Nu aceasta este intenția noastră. Așadar, după foarte multe dezbateri, am ajuns la o adăugire pe care cred că doamna Hübner o va lua în considerare mai ales sperăm noi la aliniatul 7, unde eh, dânsa ar putea să se gândească la cele spuse de noi legat de eh, participarea permanentă în cadrul mecanismului de stabilitate financiară care să presupună aceleași obligații eh, pentru toate statele. Acesta ar putea să fie un compromis pentru ca grupul nostru întregimea sa să susțină propunerea doamnei Hübner. Mulțumim foarte mult. Acum din partea grupului ECR are cuvântul domnul Sil. Äh, ähm, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Doresc și eu să îi mulțumesc colegii noastre Hübner pentru că acest raport reprezintă, de fapt, o încercare ca în aceste timpuri de criză să introducem un instrument care să uh, fie în beneficiul uh, statelor care nu fac parte din zona euro. Este un lucru bun și statele care își doresc acest lucru pot să devină și membre al mecanismului european de stabilitate și ar avea acces și la instrumente suplimentare, chiar dacă pentru acest lucru trebuie să depășim niște obstacole juridice. Cele 10 miliarde de euro amintite urmează să fie, să fie folosite. Această măsură a fost considerată a fi contradictorie din partea statelor plătitoare net. S-a mintit și faptul că și statele care nu fac parte din zona euro ar trebui să aibă posibilitatea să se alăture uh, mecanismului de salvare a băncilor și acest lucru este unul important. Aș dori să vă spun că grupul nostru politic va vota divizat acest raport. Eu voi sprijini acest raport, am unii colegi care nu sunt de acord cu el, însă Sper să nu ajungem la uh, respingerea raportului, așa cum a spus domnul Ferber. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, grupul meu nu va sprijini raportul domnului Hübner din două motive. În primul rând, e o încercare din partea Comisiei de a schimba regulile pentru balanța de plăți pentru aceste state. În al doilea rând, în cadrul acestui proces, Parlamentul nu a avut șansa de a modifica substanța propunerii sau de a înainta amendamente. Și cred că raportoarea și a subliniat acest aspect. Noi am jucat un rol eminamente simbolic, nimic pe fond. Colegi, încă o dată, chestiunea este cum se iau aceste decizii de către Comisie cum se traduc în legislație și cum se eludează raportul Parlamentului European. Apoi, propunerea Comisiei și raportul spun că aceste măsuri și acest mecanism de sprijin, aceste instrumente sunt menite a oferi un tratament egal statelor membre din zona euro și non-euro. Acest argument nu face decât să ascundă realitatea, pentru că în realitate Comisia nu face decât să îmbrățișeze sistemul neoliberal și să favorizeze statele din zona euro. Am văzut ce se întâmplă în această zonă, Portugalia, Spania și așa mai departe. Orice gen de egalitate care înseamnă mai multă autoritate și mai mult șomaj nu este agreat de noi. Doamna Gal Peltz, două minute, spune președintele. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc să o felicit din inimă pe doamna raportor, pe doamna Danuta Hübner, care uh, a lucrat într-un mod excelent. Discutăm de statele din zona euro și de cele din, care nu fac parte din zona euro. Uh, care a fost uh, despărțită și mai mult de criza economică. Această divizare pune sub semnul întrebării o politică economică comună și trebuie să depășim diferențele între uh, aceste două categorii de state și pentru acest lucru a fost uh, redactat acest uh, raport. Tocmai pentru a atinge acest uh, obiectiv a fost creat și acest instrument. Este este, este evident faptul că trebuie să avem la dispoziție mai multe instrumente pentru a depăși aceste, această divizare. Trebuie să consolidăm mai mult durabilitatea și în același timp este clar că pentru a depăși această criză avem nevoie de mai mare disciplină în balanța de plăți și acest lucru trebuia reflectat și în cadrul legislativ. Trebuie, drept urmare, să mergem într-o direcție în care și statele care nu fac parte din zona euro să, pot, să poată fi recapitalizate pentru că doar așa datoriile suverane ar putea ajunge la un uh, nivel sustenabil și doar așa putem să ajungem la situația în care și în statele din zona non-euro să înregistreze progrese economice. În acest raport nu au putut fi abordate toate punctele rele- relevante, însă eu consider că toate aceste detalii vor fi rezolvate în ultima parte a propunerii de regulament. Vă mulțumesc, domnul Tabagi, un minut. Éppen teljesen egyetértek Hübner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord în întregime cu raportul domnului Hübner care asigură o protecție și statelor care nu fac parte din zona euro, așa cum este cazul Ungariei. E bine, dacă în Ungaria, în Republica Cehă sau în Polonia băncile mamă se comportă într-un asemenea fel în care înființând noi filiale în statele respective, uh, și ajung uh, în situația de faliment, eu sunt de acord cu propunerile făcute de doamna Hübner în acest raport. Dacă nu există o egalitate de tratament între statele membre, atunci cred că putem să ajungem în situația în care Uniunea Europeană s-ar dezmembra în state euro și state non-euro. Și cred că și aceasta ar fi o cale de dezmembrare a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnul Gustav, să un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În lumea de din afara acestui for, bunăstarea este distrusă de politicile de austeritate ale Uniunii Europene. Oamenii ajung la sărăcie, sunt reduși la mizerie, sunt uh, forțați să se lupte cu șomajul uh, și asta datorită viziunii actuale ale Troicăi, care nu vede în ansamblu său uh, toată economia, ci are doar o viziune fiscală asupra economiei. E clar că cei care doresc să pună oamenii înaintea banilor se confruntă cu o dificultate, dar se pare că bat noi vânturi uh, în uh, Europa și că continuăm să respirăm și în aceste vremuri de austeritate. Însă, se pare că aceste politici de austeritate vor fi exportate nu uh, vor fi exportate și peste, pentru statele în, din afara zonei euro. Până la uh, urmă, uh, nu rezultă decât probleme de pe urma acestor măsuri. Domnul Schmidt are o întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți gata să răspundeți uh, la ea? Bun, atunci, uh, domnule uh, Schmidt, puteți lua cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori doar să îl întreb pe domnul Gustafson unde în raportul uh, uh, doamnei Hübner se găsesc aceste consecințe uh, negative, acele dureri de stomac la care se referea dânsul. Ați încercat să rezumați puțin uh, textul, însă cred că ați înțeles lucrurile pe dos. Până la urmă, tocmai despre oameni vorbim, despre modul în care se gestionează uh, crizele în statele membre și dacă acestea nu reușesc să le gestioneze singur, ar trebui să existe condiții egale uh, de ajutor pentru toată lumea. Până la urmă, asta încercăm să facem. Unde se face trimitere în text la aceste dureri de burtă? Unde a fost domnul Schmidt în ultimii cinci ani în care ne-am confruntat uh, cu aceste uh, probleme de acutizare a uh, sărăciei? Probabil că nu aici, pentru că până la urmă politicile sunt la fel. Dacă ne gândim puțin la criteriile macroeconomice care se aplică în afara granițelor Uniunii Europene pentru viitoarele noi state, dacă ne gândim puțin uh, la uh, situația statelor din afara uh, zonei euro care nu au aceleași beneficii ca și cele din zona euro, până la urmă e clar că toate se confruntă cu aceleași politici de austeritate care duc la reducerea salariilor, pensiilor și așa mai departe. Mulțumim. Doamna Creva Checuș are cuvântul. U zadnjih par letih smo europski oblikovalci politik u odzivu na pritiske. Vam mulțumesc. În uh, ultima perioadă au fost, instrumente, au fost introduse mai multe instrumente financiare în zona euro ca răspuns la efectele crizei economice. Uh, s-a ajuns la ratificarea mecanismului european de stabilitate ca un instrument de protejare a uh, zonei euro și a monedei euro. Criza economică a arătat foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să definească un instrument financiar special care să combată uh, efectele de contagiune. Și este vorba de această propunere BOP care poate ajuta și statele din exteriorul zonei euro. progresele înregistrate în urma adoptării pachetului cu cele două măsuri și condițiile și prevederile din raportul Ferreira trebuie consolidate prin intermediul unor noi instrumente pentru statele membre a căror monedă nu este euro. Acestea fiind uh, spuse, salut uh, propunerea legată de analizarea beneficiilor uh, parteneriatelor public-private și acest nou instrument trebuie să pre- prevadă măsuri de control al finanțelor publice, inclusiv uh, efectele pentru 2020. Domnul Stolojan are acum cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Țara mea, România, a primit asistență financiară din partea Uniunii Europene uh, într-un moment foarte dificil al acestei crizi și aș dori să mi exprim recunoștința către toate statele membre și către toate instituțiile europene pentru acest ajutor acordat. Însă, în condiții dificile, țările care nu au monedă euro simt că nu au același acces la întreaga gamă de instrumente financiare ca și statele membre care sunt în zona euro. De aceea, sprijin pe deplin propunerea doamnei Hübner, raportarea noastră, de a menționa tocmai această chestiune în raportul domniei sale, mai ales sprijin propunerea de a crea un instrument financiar special pentru recapitalizarea băncilor. Acest instrument ar trebui să aibă condiționalități pentru politici sănătoase, economice, monetare și fiscale. mulțumim, uh, doamna, o, domnul, doamna, domnul Odi. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să mă alătur celor care au felicitat-o pe colega noastră și aș dori să uh, vă felicit, domnule comisar, și să vă mulțumesc pentru toată munca depusă în sprijinul stabilității. Uh, avem de face cu un raport care vizează mecanismul de asistență financiară pentru uh, amenințările grave pentru balanța plăților statelor care nu au ca monedă euro. Este vorba despre articolul 143 din tratat care prevede anumite derogări. Este o limită de 50 de miliarde prevăzută aici, însă se pot face ajustări uh, din perspectivă macroeconomică în ceea ce privește această sumă. Domnule comisar, uh, dumneavoastră propuneți ca această sumă să se uh, substituie unor măsuri care vizează deficitele excesive, iar în semestrul european ar trebui să ne gândim puțin la directiva din 2002. În ceea ce privește zona euro, există un tratat internațional internațional între state, care este mecanismul european de stabilitate. Uh, ați enumerat toate mecanismele uh, care justifică uh, această propunere. Însă, practic, ați citat uh, niște mecanisme care uh, dispar, uh, ca și Fondul European de Stabilitate Financiară, Mecanismul European pentru Stabilitate Financiară și așa mai departe. De ce avem acest uh, temei juridic, articolul uh, um, 143? Um, Cum uh, luăm considerare toate acestea în contextul uh, tratatului și uh, al regulamentului? Anumite state uh, pur și simplu pot să ignore aceste derogări de la articolul 143. De unde acest efect de stabilitate? Și apoi la alineatul 6, la articolul 6, cum uh, veți putea uh, să faceți ca statele să uh, devină controlate prin acest mecanism câtă vreme sunt suverane? Mulțumim, domnul Balcidis are acum cuvântul. Minichie. Te pat noriu padėkoti pranešimui. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc raportoarei pentru propunerea făcută. Cred că revizuirea regulamentului actual este extrem de oportună. Trebuie să există garanții mai substanțiale de asistență financiară pentru aceste țări, pentru că situația lor este dificilă în prezent din vedere economic. Dar când vorbim de sectorul bancar, această recapitalizare trebuie să fie sistematică și deschisă. Peste tot se vorbește deschis de funcția băncilor în economie acest rol pe care băncile joacă este deosebit de important, mai ales în contextul crizei. Prin urmare, toate documentele financiare trebuie să se referă la răspunderea sporită a celor care conduc băncile și, de asemenea, se referă la rolul întărit al Băncii Centrale Europene. Dacă vrem să rezolvăm problema falimentelor bancare, atunci statele membre trebuie să silească băncile să ofere indicatori economici clari pentru că altfel toate cheltuielile vor fi suportate de contribuabili. Sper că această propunere a Comisiei va include și responsabilități sporite pentru sectorul bancar. Cinci persoane s-au înscris la Catch the Eye. Domnul Micolaș este primul. Un minut. Mulțumesc. Domnul președinte, domnule comisar, stimați Um, colegi, uh, criza aceasta mondială a lăsat o amprentă asupra tuturor statelor din Uniunea Europeană. Astăzi, n-am reușit uh, să depășim uh, în totalitate recesiunea și n-ar trebui să facem distinție între statele din zona euro și cel din afara zonei. Cu toții suntem în aceeași barcă. De aceea ar trebui să fim atenți în legătură cu uh, măsurile care ar putea duce la dezechilibre macroeconomice încă și mai mari. Asistăm la apariția unei uniuni bancare care va reprezenta un instrument viitor important pentru a putea face față unor situații atât de complicate Uh, financiar și economic, uh, precum uh, cea de astăzi. Membrii Uniunii Bancare ar trebui să dispună de suficiente fonduri pentru a păstra o stabilitate a monedei. Pentru ca această uniune bancară să aducă beneficii întregi Uniunii Europene, este esențial ca uh, anumite fonduri să fie puse deoparte pentru a uh, aborda crizele uh, și uh, acești bani trebuie folosiți de toată lumea. Domnul Banc este următorul vorbitor. Prezidențe magyarország ugyan nem tagja az euróövezetnek Vă mulțumesc, domnule președinte. Ungaria nu face parte din zona euro, însă stabilitatea noastră este uh, superioară celei din alte, din unele state din zona euro. Deficitul bugetar a, s-a păstrat în ultimii trei ani sub 3%. Din anul 2010, uh, datoria suverană a fost uh, redusă și în exteriorul, cu excepția Ungariei, mai există doar uh, alte patru state europene care au reușit această performanță. Și am reușit până acum să nu apelăm la ajutor extern, deși în anul 2010 ne aflam într-o situație mai dificilă decât cea a Greciei. Deci gestiunea crizei a, în Ungaria a fost una exemplară. Însă este important și pentru noi ca și noi să primim uh, sprijin financiar dacă este caz. Vă mulțumesc. Următorul uh, vorbitor este domnul Pașca. Predsedajúci, vážený pán komisár, je prirodzené, že rovnako ako krajina... Mulțumesc. Domnule comisar, domnule președinte, ca și statele din zona euro și celelalte state se pot pomeni în situația care vor fi silite să-și recapitalizeze băncile. Uh, mecanismul de stabilitate financiară a fost creat pentru a lupta împotriva riscurilor din zona euro. Și acesta nu poate ajuta celelalte state membre. În raportul doamnei Hübner se descriu două alternative posibile, două metode de a rezolva problema recapitalizării bancilor pentru statele care nu sunt în zona euro. Din punctul de vedere al certitudinii juridice, este mult mai bine să urmăm acea alternativă care propune modificarea tratatului privind instituirea mecanismului de stabilitate europeană, pentru ca astfel toate statele să poată contribui la asigurarea mecanismului de salvare de, și de recapitalizare a băncilor. Cealaltă opțiune menționată, un împrumut pentru statele în cauză, un împrumut pentru recapitalizarea băncilor,

dăm cuvântul domnului comisar Olli Rehn. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru această dezbatere consistentă pe marginea unui subiect atât de important pentru întreaga Uniune Europeană. Eu sprijin din toată inima accentul pus de doamna Hübner pe necesitatea de a păstra unitatea Uniunii Europene. Cred că acest lucru a fost subliniat și de alte intervenții din cadrul acestei dezbateri, de exemplu cea a domnului Ole Schmidt. Nu știm care, uh, care va fi poziția finală a Consiliului vis-a-vis -vis de această temă, pentru că negocierile încă nu au început. Uh, Tocmai în acest context, poziția Parlamentului este una importantă pentru că ea va ajuta la stimularea discuțiilor și în Consiliu. Doresc să profit de această posibilitate pentru a încuraja și Consiliul să înceapă deliberarea acestei teme. Doresc să-i mulțumesc și domnului Stolojan și domnului Odi pentru că s-au referit la experiența României și Uh, la impactul pozitiv uh, al, acestei, al acestui instrument al balanței de plăți care a contribuit la stabilizarea financiară a, a României. În ultimii ani și Ungaria și uh, Letonia au beneficiat în urma unor asemenea programe legate de balanța de plăți și experiența ne arată, ne arăta foarte clar că în momentul în care criza economică a afectat Europa de dincolo de Atlantic, efectele s-au resimțit profund până în Letonia. Letonia a fost uh, sprijinită de Uniunea Europeană prin intermediul programului de uh, echilibrare a, balan- a balanței de plăți. Um, Letonia a primit sprijin din partea Băncii Mondiale și din partea Fondului Monetar Internațional. Apoi a trecut la punerea în aplicare a unui program curajos de ajustare structurală și bugetară și în cele din urmă a reușit să-și uh, revină. Economia crește și vedem că se creează și multe locuri de muncă. Nu spun că nu ne așteaptă dificultăți. Există în continuare dificultăți pentru orice program de ajustare, însă este evident că uh, situația s-a schimbat fundamental în uh, Letonia și acest lucru se datorează și sprijinului acordat de Uniunea Europeană. Astăzi, Letonia este un candidat serios pentru a adera la zona euro. Din punctul de vedere al uh, temeiului juridic, uh, domnul Countis s-a referit la articolul 352 din tratat Uh, și domnul Odi a pus o, uh, câteva întrebări pertinente și vă promit că serviciile comisiei vă vor da răspunsurile adecvate la, la aceste întrebări. Și acum doresc să-i răspund domnului Gustafsson în suedeză. pentru că atât domnul Gustafsson cât și domnul Schmidt au vorbit în suedez astăzi. Aș dori să spun că solidaritatea statelor uh, europene este uh, făcută posibilă prin uh, acest set de instrumente și astfel populația din țările mai uh, slabă va putea fi sprijinită. Doar așa vom putea ajunge la o stabilitate economică suplimentară, la crearea de locuri de muncă, pentru că până la urmă aceasta este ideea care stă în spatele acestei uh, reforme. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum are cuvântul doamna Hübner, două minute. Be very, very short. I would like... Voi fi foarte, foarte succint. Aș dori să reacționez la două comentarii um, exprimate de colegul meu uh, Pepe, din PP, domnul Ferber, cu privire la îngrijorările dânsului în legătură cu recapitalizarea băncilor și cu accesul uh, statelor din afara zonei uh, euro la recapitalizarea băncilor și la fondul care vizează acest fenomen. Parlamentul, acum nu foarte multă vreme, a susținut mecanismul de tip opt-in pentru statele din afara zonei euro atunci când a venit vorba despre mecanismul unic de supraveghere și cu toții știm că în cadrul acestui uh, mecanism uh, s-ar putea să existe situații în care regulile de supraveghere uh, care se impun sectoarelor naționale ar putea duce la recapitalizarea băncilor. Prin urmare, cred că responsabilitatea noastră ar trebui să meargă dincolo de acest cadru al mecanismului de supraveghere pentru a vedea cum putem să le ajutăm pe în toate statele să uh, uh, aibă acces la acest mecanism de recapitalizare, să obțină fonduri pe baza creditelor. Uh, FSM va fi um, uh, întrerupt în momentul în care uh, celălalt mecanism va intra în uh, vigoare. Vom uh, asista nu la un transfer al fondurilor, ci la un transfer al capacităților de uh, creditare, ceea ce uh, înseamnă o diferență în acest uh, context. În final, aș dori să mulțumesc tuturor celor cu care am avut plăcerea să discut în ultimele două-trei luni acest uh, subiect al raportului. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au luat parte la această dezbatere extrem uh, de uh, utilă. De de astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Încheiem uh, dezbaterea, iar votul va avea loc uh, mâine la ora 11 și 30 de minute. Trecem acum uh, mai departe la următorul subiect de pe ordinea noastră de zi și anume întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru Comisie în legătură cu ajutorul de stat regional.